Domnul președinte. Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Doamnelor și domnilor, dragi colegi. Dragi colegi, începem uh, sesiunea plenară. Ședința suspendată pe